Si vous voulez bien prendre place, je vous propose de reprendre nos travaux et euh, au point. Vă rog uh, să luați uh, loc, rămân și la punctul 16 dau cuvântul uh, colegii noastre Ole Christensen, raportor pentru avizul modificarea directivei 2806 a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de formare a navigatorilor. Este un text uh, pentru care ni s-a solicitat avizul. Uh, comisia responsabilă este Comisia Transport, uh, raportor Brian Simpson. Mi s-a cerut să fim comisie asociată și contactele pe care le-am avut de-a lungul schimburilor de opinii pe care le-am avut Uh, ne-a făcut să credem că nu va exista articolul 50 în acest dosar. Sau indiferent de arbitrajul final pe această chestiune, trebuie să avansăm și acesta este motivul pentru care dau fără întârziere cuvântul domnului Christensen. Mulțumesc, doamnă președinte. E vorba de un raport foarte tehnic și o să încerc uh, să vă spun uh, care este esența acestui raport. Este vorba de convenția privind uh, formarea, certificarea navigatorilor de cart. Ne-am pus de acord cu partenerii organizat cu Organizația Internaționale Maritime într-o mare măsură dispozițiile comunitare corespund uh, cu cele internaționale. Directiva se numește acum 2008-106. În 2007, Organizația Maritimă Internațională a uh, revizuit această convenție pentru a trece la modificările cele mai importante care au intervenit. E vorba de hotărâri, decizii care au fost luate pe 25 iunie 2010 la Manila. Intrarea în vigoare a acestei uh, dispoziții este uh, prevăzută pentru 1 ianuarie 2012, deci suntem oarecum în uh, întârziere. Dacă nu se face o integrare în legislația comunitară, orice acțiune împotriva statelor membre ar, fi, ar contraveni dispozițiilor internaționale. De aceea aceasta privește atât Comisia Transporturi cât și Comisia Ample. Avem posibilitatea să intervenim, am data să intervenim în 2011 și nu au avut uh, reacții ale statelor membre. Acest aviz trebuie să asigure că noile dispoziții comunitare se situează, uh, sunt în conformitate cu legislația existentă și că respectă convențiile care au fost uh, încheiate între partenerii sociali. Țin să subliniez faptul că aici, în acest uh, raport, uh, nu există nimic care să fi fost inventat, sunt lucruri care există deja. Toate acestea uh, vrem, se referă la o precizare care o facem în acest aviz. Sunt clarificări care sunt prevăzute Cred că este important să precizăm lucrurile. Am insistat asupra rolului partenerilor sociali în ceea ce privește timpul minim de odihnă și această propunere a fost uh, în uh, directiva anterioară. Există și registrul certificatelor care trebuie creat și aceste puncte ale directivei trebuie să corespundă cerințelor uh, privind protecția datelor. Avem și o serie de modificări de ordin lingvistic. Sunt șase sau șapte propuneri, nu știu dacă ele vor fi supuse votului, însă e vorba de modificarea unor uh, uh, texte în funcție de uh, genul feme, uh, sau bărbat, poate că nu va fi nevoie să supunem la vot acest lucru. Există apoi un număr de uh, domenii pe care uh, le-am uh, eliminat pentru că ele sunt menționate în alte părți. În rest, totul corespunde legislației existente în materie. Personal, am avut contacte cu Comisia de Transport și așa cum a spus-o doamna președinte, din păcate nu am putut să avem o cooperare consolidată, ceea ce ne-ar fi permis să discutăm un anumit uh, număr de puncte pe care Comisia Transport să le aibă în vedere. Dar am avut discuții directe și trebuie să spun că nimic nu se opune propunerilor noastre pentru că e vorba de lucruri care există deja. Sper că colaborarea cu Comisia Transport va fi strânsă și în felul acesta vom putea să uh, ne impunem avizul. Am avut câteva discuții cu raportorul din umbră și sper că voi beneficia de o susținere largă din partea acestuia și că vom putea pune în aplicare dispozițiile comunitare respectând Uh, acordurile internaționale și mă bucur de discuțiile pe care le vom avea cu uh, colegii care sunt prezenți aici. Mulțumesc! Domnul Koslovski. Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc raportorului, domnului Christensen, pentru buna colaborare și pentru angajamentul său. Aș dori să subliniez faptul că toate aceste explicații și justificarea amendamentelor propuse sunt excelente, ceea ce ne permite să uh, înțelegem mai bine lucrurile. Trebuie să ne reamintim faptul că atunci când vorbim despre uh, directiva care vorbește de uh, educația minimă care trebuie asigurată în cazul navigatorilor, vorbim de lucruri importante pentru că trebuie să uh, uh transpunem convenția care a fost uh, adoptată de multe țări europene. Mare parte din uh, directivă se referă la această convenție, deci uh, ar trebui să dăm atenție pentru a nu ne regăsi în situația în care uh, statele membre ar trebui să adopte două texte care ar fi diferite. Trebuie să existe o coeziune. În ceea ce privește convenția, sunt de acord cu propunerea domnului Christensen. Transferul de date către Comisia Europeană în ceea ce privește uh, certificatele și nivelul de calificare Uh, a naviganților ar trebui să aibă loc cu respectarea deplină a uh, protecției datelor. Sistemul de informare a Convenției STCV, care a fost uh, elaborat de Agenția OMCA, este foarte importantă aceste informații ar trebui să fie utilizate pentru a determina care sunt tendințele pe piața muncii și care, pentru a ne permite să pregătim, să pregătim mai bine cariera și activitatea navigatorilor. Ar trebui să ne ocupăm în mai mare măsură de uh, școlile care formează navigatori. În ceea ce uh, privește această perioadă de 18 luni, Cred că regulile în vigoare astăzi sunt mai realiste. Domnul raportor a vorbit și de orele de muncă și orele de odihnă. Acesta are ă, legătură cu directiva privind timpul de ă, lucru. Cred că este vorba de o chestiune foarte complicată. Știm că astăzi uh, numeroase uh, nave arborează uh, stagul unei, pavilionul unei alte țări, ceea ce complică situația. Este greu să găsim un compromis în această situație, dar va trebui să o facem. În ceea ce privește directiva privind formarea minimă a navigatorilor, Cred că această inițiativă va îmbunătăți securitatea pe mare. Mulțumesc. Președinta, doamna Irș. Mulțumesc, doamna președinte. În numele lui Filip de Bacă, raportorul nostru din umbră, am notat remarcile sale. Aș dori să mulțumesc raportorului. A început să colaboreze cu mai mulți raportori din umbră, ceea ce eficientizează munca. Este important să ținem uh, cont de faptul că nu există prea multă marjă de uh, manevră, ci e vorba numai de transpunerea dispozițiilor de la Manila în dreptul uh, comunitar. Este un dosar foarte tehnic, așa cum s-a spus, care nu face amendamentele ușoare. Propunerea din partea Comisiei este una bună, Susțin avizul raportorului, sunt de acord cu majoritatea propunerilor făcute de acesta. În ceea ce privește amendamentul 24 privind protecția datelor, pentru grupul nostru, grupul ALDE, este important. Vrem să facem o propunere pentru a uh, consolida acest lucru. Articolul 50 și 11 poate fi reformulat uh, vom face un amendament. Amendamentul în ceea ce privește acordul de la Manila au intrat în vigoare pe 1 ianuarie anul acesta. Adoptarea propunerii comisiei va lua ceva timp și asta ar duce la probleme. S-ar putea să fie probleme cu controlul portului în afara uh, Uniunii Europene și în felul acesta s-ar pierde din competitivitate pentru că nu ar avea certificarea, certificarea în conformitate cu uh, Convenția STCW. Întârzierile mari nu pot fi tolerate. Cred că un acord în primă lectură este o necesitate. Deci, uh, susțin uh, avizul, dar cu oarecare amendamente și vom continua să colaborăm cu raportorii din umbră pe acest dosar. Președinta, mulțumesc. Domnul, de, domnul Mendola din partea Comisiei. Mulțumesc. Așa cum s-a menționat, uh, este un dosar uh, foarte tehnic. Convenția de la Manila a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012 așa încât uh, trebuie să acționăm cât mai rapid cu putință. Uh, salutăm acest uh, raport. Nu avem probleme semnificative cu acesta. El reflectă, așa cum a spus raportorul, conținutul uh, Uh, Convenției STCW și uh, uh, pachetul de dispoziții existente în, la nivelul Uniunii Europene, trebuie în cea mai mare măsură să uh, stăm foarte aproape de textul Convenției de la Manila, Manila pentru că exercițiul este de fapt transpunerea dispoziției dispozițiilor Convenției STCW uh, în dreptul comunitar. Președinta, mulțumesc. Domnul raportor are cuvântul. Tak for det, fru formand. Der var jo ikke så mange. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu sunt multe răspunsuri de dat. Vreau să mulțumesc colegilor pentru observațiile făcute. Observații pe baza cărora cred că putem uh, întocmi un aviz rezonabil domnul Kozlovski, doamna Irș, eh, vreau să vă spun că în ceea ce privește brevetele, este o idee bună să adăugăm unele elemente, să vorbim și despre protecția datelor. Vom ține cont de toate acestea, fiindcă suntem conștienți de faptul că în acest domeniu condițiile de transport au uh, fost au devenit mai stricte și asta la Comisia pentru Transport. Mă bucur că s-a vorbit despre directiva privind timpul de lucru și timpul de odihnă. Vom uh, aduce această lămurire super, suplimentară textului. Nu trebuie să existe îndoieli în ceea ce privește interpretarea regulilor. Altfel, lucrurile ar deveni prea complexe, și uh, ne-am îndreptat într-o altă direcție. Aș dori să mulțumesc și comisiei care ne-a informat că nu există îngrijorări semnificative pe marginea acestui aviz, ceea ce înseamnă că ne îndreptăm către consens pe marginea acestui text și, bineînțeles, sunt uh, uh, gata să vă primesc amendamentele cât mai repede cu putință pentru a înainta rapid și, așa cum am spus, cred că putem ajunge la un acord în prima lectură cu Consiliul. Vă mulțumesc pentru observații, pentru comentarii și sperăm să colaborăm foarte bine. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Înțeleg că strategia globală de a scăpa de chestiunea genului este să vorbim la plural, tot timpul. Ar trebui poate să folosim această soluție peste tot. Bun, aceasta este soluția propusă de dumneavoastră și îmi închipui că vom mai avea ocazia să discutăm pe marginea acestui subiect. Am terminat cu punctul 16, iar acum trecem la punctul 10, astfel încât dau cuvântul doamnei vicepreședinte Nadia Hirsch privind principalele 20 de preocupări ale cetățenilor europeni și ale întreprinderilor legate de funcționarea pieței unice. Este vorba de examinarea amendamentelor care au fost înaintate pe marginea acestui raport. Este vorba de uh, 77 de amendamente. Um, Sie haben es Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, au fost înaintate 77 de amendamente. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru aceste amendamente, dar și pentru colaborare. Majoritatea amendamentelor completează foarte bine uh, textul avizului meu. Îl completează pur și simplu, completează și accentuează aspectele foarte importante. Bineînțeles că vom încerca să negociem compromisuri care să acopere absolut toate aspectele. Sperăm că cele 77 de amendamente vor reuși uh, să fie compilate și uh, astfel să amendamăm amendam, dăm, îmi cer scuze cât mai bine textul. S-au uh, introdus câteva amendamente cu privire la diferența salarială între femei și bărbați. Am votat și astăzi un, uh, un raport pe această temă, însă nu cred că disparitatea salarială trebuie neapărat să fie inclusă în acest raport care se referă la piața internă. Uh, Disparitatea uh, salarială este într-adevăr o problemă cu care se confruntă absolut toate statele membre, dar nu este neapărat o problemă legată de mobilitatea lucrătorilor. Deci nu știu dacă acest aspect trebuie neapărat să fie menționat în raportul meu. Și mai există și alte amendamente care sunt formulate în așa fel încât pur și simplu aruncă suspiciuni asupra companiilor. Uh, Uh, aceste amendamente sugerează practic că marea majoritate a companiilor uh, ex, își exploatează uh, lucrătorii. E bine, nu cred că aceasta este neapărat intenția avizului nostru. E drept că trebuie să criticăm în acest uh, aviz și companiile, însă totuși poate că n-ar trebui să fim chiar atât de categorici. Vom mai putea discuta asta la o ședință la Strasburg și vom reuși cu singurață să reformulăm amendamentele. Uh, am place foarte mult propunerea de a introduce un al 28-lea sistem de securitate sociale. Am avut uh, un amendament de genul ăsta care provine din partea socialiștilor și democraților care pur și simplu vor să facă obligatorie crearea acestui uh, al 27-lea sistem de asigurare socială. Ei bine, nu știu dacă trebuie neapărat să mergem atât de departe, va trebui să mai discutăm despre asta. Poate că uh, am putea să integrăm Mm, o caracteristică voluntară. Dar bine, asta vom mai discuta, cu siguranță. Amendamentul 17 mi-a plăcut de asemenea foarte mult. Se vehiculează aici crearea unui ghișeu unic în interiorul comisiei. Trebuie să recunosc că nu sunt informată în legătură cu structurile deja existente. Dacă într-adevăr o structură de genul acesta nu există în momentul acesta, atunci e clar că trebuie să cerem comisiei să instituiască o astfel de structură. Cu siguranță o structură generală ar fi mult mai eficientă decât uh, uh, organizațiile și agențiile naționale. Ei bine, sunt o mulțime de idei constructive aici, abia aștept ședințele cu raportorii din umbră și uh, sunt uh, sigură că multe dintre punctele menționate în aceste amendamente și aspectele menționate în aceste amendamente vor fi incluse în raport și uh, se vor bucura de majoritatea voturilor colegilor. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Lope Fontenie. Sunt de părere că am reușit să ajungem la un acord cu domnul raportor. O mare parte a amendamentelor sunt similare amendamentelor înaintate de noi, se ocupă de sistemul social. Am unele îndoieli în ceea ce privește sistemul uh, opt-in uh, de introducere treptată, dar vom putea discuta ulterior despre acestea. Uh, sunt alte subiecte, sunt și alte subiecte, subiecte foarte importante referitoare la sistemul de pensii, la sănătate. Dacă dorim neapărat uh, și vorbim serios când discutăm despre libera circulație a lucrătorilor, trebuie să discutăm toate aceste aspecte. Putem uh, să discutăm la Strasburg, de pildă, pentru aceste aspecte, dar domnul raportor știe foarte bine că suntem deschiși discuțiilor la PP și cred că vom ajunge la un acord. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Steinbrück. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Cele 77 de amendamente merg în marea lor majoritate în linia potrivită, în direcția potrivită. Majoritatea dintre ele pot fi uh, uh aprobate de plen. Cu siguranță vor exista aspecte intens dezbătute în cadrul ședințelor următoare. De ce? Pentru că tema în sine a acestui aviz, aviz este una care se bucură de multă vizibilitate în rândul opiniei publice. Prin urmare, rezolvarea problemelor legate de disparitatea Uh, salarial legate de oferirea de locuri de muncă, etc., sunt cu toatele probleme care ne preocupă pe toți și pe care trebuie să le tratăm. În ceea ce privește sistemul suplimentar de asigurări sociale, eu cred că pe viitor va trebui să creăm un sistem portabil de asigurări sociale care să fie obligatoriu. În al doilea rând, informațiile obligatorii pentru lucrătorii uh, mobili de multe ori se spune că aceste informații nu trebuie să se refere doar la asigurările sociale, ci ar trebui să se refere la ocupare pe ansamblu, la asigurarea de sănătate și la drepturile muncitorilor. Ghișeul unic în statele membre. Ei bine, propunerea aceasta mi se pare foarte importantă. În amendamentul meu m-am referit uh, și la un ghișeu unic în cadrul Comisiei Europene, la nivel european. Spuneam asta în amendamentul 17. De ce? Uh, propun uh, crearea acestei structuri pentru că diferențele între statele membre sunt foarte, foarte mari. Consider că în momentul de față Comisia Europeană nu este conștientă de condițiile existente în diferitele state. Eu locuiesc undeva la granița între Germania și Franța și am purtat o serie de discuții cu cetățenii care sunt afectați tocmai de diferențele acestea existente la nivel legislativ în Germania și uh, Franța. Și eu cred că acest ghișeu unic european ar putea să îi ajute pe, pe lucrători. Regulile de discrimi- uh, discriminatorii. În amendamente se spune cât se poate de clar că trebuie să punem în acest context pe um, pe atenționarea angajatorilor și pe obligativitatea acestora de a respecta toate regulile cu privire la combaterea discriminării. Într-un final, regulamentul european împotriva discriminării ar trebui să fie promulgat. Au mai existat o serie de grupuri care au introdus amendamente cu privire la detașarea, spre exemplu, lucrătorilor, o temă foarte importantă în, uh, la nivel european. Această directivă ar trebui să respecte contractele colective de muncă, negocierile colective și, de asemenea, regulamentul nepromulgat încă uh, împotriva discriminării. Vă mulțumesc, mă bucur foarte mult că cele 77 de amendamente dovedesc interesul pe care le acordăm această temă, acestei teme. Este o temă foarte importantă. Dacă nu vom reuși să rezolvăm aceste probleme, cu siguranță nu vom reuși să retrezim încrederea cetățenilor în instituțiile europene. Vă mulțumesc. Uh, avant de la Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul reginei Bastos, de la IMCO, revin la ce am spus în momentul în care am examinat acest raport. Eu nu am înaintat amendamente. Uh, eu sunt de vină, bineînțeles, dar uh, mă surprinde că această chestiune a percepției uh, europenilor asupra pieței unice, fie că vorba de cetățeni sau de întreprinderi, nu este prezentă Uh, decât în abordarea transfrontalieră, dar impactul pieței uh, interne asupra, la nivel național, nu se regăsește. Am vorbit despre locuințele sociale, de pildă, care reprezintă o îngrijorare pentru mulți la ora actuală, dat fiind că regulile concurenței sunt slăbite și unele state membre nu mai au capacitatea suficientă pentru a desfășura astfel de politice a locuințelor sociale, dar eu sunt de vină că n-am înaintat amendamente în acest sens. Doamna Bastos. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, uh, vreau să o felicit uh, pe uh, colega raportoare și să-i urez felicit, să-i urez succes uh, în găsirea unor compromisuri la aceste 77 de amendamente. Sunt multe amendamente pentru un uh, uh, raport de aviz. Este unul dintre cele șapte care vor, fi, vor face parte din raportul final de care mă ocup eu în cadrul Comisiei Competente pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor. Iată de ce Iată de, de unde, iată de ce cu toții trebuie să ne dorim uh, ca acest uh, raport să fie unul coerent, uh, care să stea ferm de picioarele sale, dat fiind că scopul final este acela de a oferi coerență aceste activitate și um, mai ales de a pune accentul pe aceste 20 de preocupări ale cetățenilor europeni în ceea ce privește funcționarea pieței interne. Uh, de la încă de la început este clar care sunt uh, competențele acestei comisii față de cele 20 de preocupări principale. Iar eu, ca raportare competentă pe fond, aș dori să vă reamintesc că acest lucru este important ca această comisie, în, uh, în avizul său, uh, să pună accent pe aceste uh, chestiuni asupra care este competentă. Este vorba de siguranța socială, bineînțeles, care este foarte importantă pentru mobilitatea um, lucrătorilor, asistența medicală, care iară joacă un rol crucial, poate discriminarea, uh, dar aici este foarte important să ne dăm seama că este vorba de o parte a contribuțiilor. Eu aș dori să uh, fac o trecere în revistă a ce înseamnă și ce va fi uh, raportul acesta final la IMCO. Uh, am încercat să nu, să nu dăm 20 de soluții pentru aceste 20 de preocupări, ci să să facem recomandări uh, cruciale pentru ca statele membre și Uniunea Europeană să reușească să răspundă acestor preocupări. Iată de ce am ales trei capitole, chestiuni fundamentale. Informarea cetățenilor și întreprinderilor cu privire la drepturile uh, pieței unice și a avantajelor de a se folosi prerogativele pieței unice, care este generatoare de locuri de muncă și de creștere economică, chestiunea transpunerii directivelor uh, legislației comunitare, fiindcă adesea nu se face la timp și nu se face în mod riguros uh, din partea statelor membre Iată de ce este foarte important ca această legislație comunitară să fie pusă în aplicare uh, doar după o transpunere legislativă corectă, ceea ce se întâmplă, și în cele din urmă recomandarea către statele membre uh, înspre o mai bună guvernare ca raportoare, deci aceasta este preocuparea mea de a transmite acest mesaj statelor membre și anume de a face eforturi mai mari și de a exista o voință politică um, suplimentară pentru a depăși aceste piedici care stau în calea funcționării pieței unice și pentru cetățenii europeni într-o situație de criză, în uh, um, uh, în aceste vremuri de scepticism în ceea ce privește funcționarea Uniunii Europene, ne dorim ca lor să le dăm un mesaj, un mesaj de speranță uh, care să se refere la eliminarea acestor piedici care există acum după 20 de ani de la demararea funcționării pieței unice. Deci este foarte important ca acest raport să pună accentul pe aceste elemente despre care am vorbit, despre care a vorbit colega uh, Veronica, uh, um, ceea ce privește chestiunile care ne vizează pe noi, uh, um, mobilitatea lucrătorilor, asigurarea, siguranța socială, asistența medicală. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, astfel încât o să dau din nou cuvântul doamnei raportor. Yeah. Also vielen Dank nochmal uh, für Ihre Rückmeldungen. Vă mulțumesc pentru comentarii cred că obiectivul nostru trebuie să fie acela de a formula totul cât se poate de clar. Avem noi, comisia noastră, competențele necesare și, prin urmare, trebuie să ne folosim de aceste competențe noi uh, în momentul în care redactăm raportul. Bineînțeles că vom ține cont de această premisă în momentul în care discutăm amendamentele de compromis și vă asigur că săptămâna viitoare vom începe dezbaterile pe tema asta. Sper ca la Strasburg să avem deja amendamentele de compromis astfel încât să putem într-adevăr respecta calendarul stabilit. Sunt absolut convinsă că vom reuși să ajungem la un consens pe marginea majorității problemelor spinoase și că vom reuși să transmitem un mesaj pozitiv. Uh, sur cette base-là. Mulțumesc. Votăm, deci, la următoarea ședință plenară pe 23-24 aprilie. Uh, o, să se, o să fie amendamente de compromis, da? Bun, atunci vom uh, examina amendamentele de, de, de compromis pe 23 și vom vota pe 24. Iar uh, Comisia IMCO, uh, doamna raportor Bastos, va ține cont de amendamentele noastre în momentul în care va fi votat raportul la IMCO pe 19 iunie. Ajungem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Domnul Cosa Domnul Șogor uh, le înlocuiește, este purtătorul de cuvânt al domnului Cosa. Îi dau cuvântul pentru examinarea proiectului de aviz privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, domnul Cosa nu a putut veni az európai statisztikai Programul statistic între 2013 și 2017 este un program foarte important. Uh, sunt tot mai multe cereri de uh, statistici complexe. Trebuie să avem același uh, concept în spațiul unic european avem nevoie rapid de aceste date, trebuie să le interpretăm mai ușor, mai ușor și ele ar trebui să fie uh, mai accesibile. Sigur, nu putem să uităm că măsurile de austeritate fac ca situația să fie dificilă în Europa. Și aceasta are un impact asupra drepturilor și obligațiilor statelor membre și Comisiei. Noul program european statistic este necesar, astfel încât experții și cei care fac analiza datelor să vorbească aceeași limbă și să poată să ia uh, în considerare specificitatea fiecărui stat membru. Propuneri. În primul rând, trebuie să avem o cooperare leară uh, la nivel uh, național și european. E nevoie de o cooperare între profesioniști pentru a elabora Uh, statistici. Trebuie ca aceste statistici să existe la nivel european. Aș dori să subliniez accesul la informații al persoanelor cu dizabilități ce facem în acest moment? Trebuie să ne bazăm activitatea pe statisticile existente. Aici vorbesc de noi indicatori. Atunci când avem uh, noi indicatori, trebuie să ne bazăm uh, pe statisticile și indicatorii existente. În afară de creștere, cred că nu este uh, util să folosim uh, date statistice. Uh, Există diferite strategii care trebuie uh, armonizate. Dacă dorim ca statele membre și Comisia să fie în măsură să-și planifice activitățile. În ceea ce privește calitatea vieții și dezvoltarea, cred că trebuie să revizuim uh, uh indicatorii existenți. Trebuie să ținem cont de faptul că dacă uh, Vrem ca spațiul public să fie disponibil pentru cei cu dizabilități. Avem nevoie de statistici adecvate. Uniunea, uh, Comisia Europeană va publica un act uh, uh, al accesibilității pentru persoane cu dezabilități. În ceea ce privește grupurile țintă, trebuie să ne gândim la societatea care îmbătrânește și cei care au dizabilități. De aceea, accesibilitatea serviciilor este foarte importantă. Îngrijirile medicale, dizabilitățile sunt uh, două priorități uh, cheie ale unei uh, societăți viabile. Și acum transporturile. Avem nevoie de statistici privind transportul care să arate nivelul de uh, accesibilitate. În momentul de față nu avem informații în legătură cu modul în care persoanele cu dizabilități pot să utilizeze transportul și care sunt obstacolele cu care se confruntă. Nu cunoaștem uh, dispozițiile, dispozitivele de transport uh, care sunt adaptate Uh, mijloacelor de transport pentru a veni în întâmpinarea persoanelor cu dizabilități. În ceea ce privește programele de formare, trebuie să ținem cont de necesitățile utilizatorilor, dar uh, și ale cetățenilor. Aceste statistici și servicii uh, de statistici trebuie să fie prietenoase cu utilizatorul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Benion. Majoritatea amendelor aduc uh, ceva nou și pot fi susținute. Am o problemă cu utilizarea lui barrier free în amendamentele 4 și 10. Barrier free este uh, o formulare absolută și aș prefera să utilizăm conceptul de constrângeri uh, în calea accesului, pentru că dacă vorbim despre constraints in accessibility, e un continuu și ne îndreptăm către un lucru perfectibil. Cei care nu au uh, probleme, uh, chiar persoanele sănătoase, Uh, nu au, și ele au probleme, deci nu putem spune nici în cazul lor că sunt barrier-free, de pildă tinerii care sunt absolut sănătoși, fără probleme, fără dizabilități, au și ei uh, obstacole de depășit pentru că nu pot să conducă până la o anumită vârstă și asta e un obstacol. Amendamentul 5 Susțin uh, punctul de vedere că noi indicatori trebuie să se bazeze pe datele statistice existente și există două motive. Nu este numai unul de cost, ci în al doilea rând asta înseamnă că dacă ai în vedere datele existente, deci dacă ai date istorice pe care le poți uh, utiliza pentru a vedea care sunt uh, tendințele, uh, Um, deci dacă nu ai astfel de date, nu poți să examinezi ceea ce se va întâmpla în următorii 5-6 ani numai pe baza unor indicatori noi. Nu sunt uh, convins de amendamentul 6, eliminarea cuvântului productivity. Nu am hotărât, însă nu pot să spun dacă este necesar sau nu. Aș fi crezut că ar fi util să avem date privind uh, productivitatea, deci trebuie să fiu convins de viabilitatea acestui amendament. Apoi amendamentul 13, cred că uh, este un uh, limbaj greu de descifrat în acest amendament 13. Textul inițial este clar și de aceea aș prefera în momentul acesta originalul. Președinta, mulțumesc. Există alte cereri de intervenție? O să rog pe domnul uh, Coza, prin intermediul domnului Șogor, să evalueze bine aceste emendamente și să vadă care este echilibrul programului propus de Comisia Europeană, pentru că îmi imaginez că acest program statistic, desigur, trebuie să uh, susțină multe politici uh, în Uniunea Europeană. Mă gândesc la supravegherea dezechilibrelor, uh, macroeconomice despre care s-a vorbit atât sau obiectivul strategiei Europa 2020 și cele cinci uh, obiective obiectivul de pildă de combatere a sărăciei. Știm foarte bine că în acest domeniu avem o problemă privind culegerea informațiilor, care este îngrozitoare. Uh, când a fost uh, criza uh, subprimelor, aveam, primeam informații care dădeau o imagine a Uniunii Europene care era veche de mai bine de trei ani. Cred că chestiunile pe care raportorul ne propune să le abordăm în uh, amendamente sunt esențiale. Dincolo de asta, n-am avut timpul să văd uh, detaliile propunerii, însă aș vrea să știu dacă discuția uh, între ECOFIN și EBSCO uh, este echilibrată și dacă indicatorii uh, pe baza cărora președinția belgiană de pildă a lucrat, uh, sunt avuți în vedere în programul statistic. Poate că reprezentantul Comisiei ar putea să dea un răspuns la aceste preocupări și o să vedem cum uh, contribuim pe fond. Deci, uh, pare rău, nu vă știu numele, dacă vreți să vă și prezentați uh, pentru a putea răspunde întrebărilor pe care le-am adresat. Am venit în locul colegului meu care este la Luxemburg. În primul rând, mulțumesc uh, președintelui și domnul Cosa pentru acest uh, proiect uh, pe care l-a pregătit. Luăm notă de amendamentele care au fost prezentate și de comentariile care au fost făcute astăzi. Unele sunt legitime. Dacă aș putea să reacționez rapid la ceea ce ați spus astăzi, în primul rând, în ceea ce privește chestiunea competitivităților, uh, competitivității pot să-l asigur pe domnul Cosa că uh, acest titlu uh, acoperă activitățile care există și care au fost uh, luate în considerare uh, în uh, statistică. Așa încât uh, sugerăm că amendamentul 6 nu este pertinent, iar al doilea punct în ceea ce privește formarea și accesibilitatea pentru cetățeni, atragem atenția Comisiei că ni se pare că introducerea acestei idei uh, să avem grijă nu numai de utilizatori, ci de populație poate să depășească mijloacele și capacitățile uh, Agenției de Statistică. Trebuie să dăm foarte mare atenție astfel încât uh, accesul și înțelegerea datelor uh, noastre să fie uh, plesne pentru fiecare. Apoi, în ceea ce privește indicatorii pentru strategia 2020 sau pentru procedura de dezechilibru macroeconomic, așa cum ați văzut-o pe prima tabelă de scor, avem o bază sănătoasă de date statistice pentru exercițiul actual, lucrăm pentru a o îmbunătăți, ne dăm seama că există uh, handicapuri tradiționale pentru, uh, ca să le numesc așa, uh, încercăm să îmbunătățim lucrurile. Am introdus și poate că știți acest lucru, o nouă viziune în legătură cu uh, modernizarea uh, producerii uh, statisticilor care ne-ar ajuta foarte mult pentru sfera socialului. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc, domnule raportor. Doriți să interveniți? Nu? Vă rog să redați fidel această discuție raportorului nostru. Depunerea de... Termenul de depunere amendamente este 4 aprilie, ora 12. Vor fi analizate la ședința din 23-24 aprilie. Vom uh, analiza compromisurile pe 30 mai și pentru a le vota pe 31 mai și pe 18 iunie se vor uh, transmite. Votăm în comisie. Acum uh, avizul privind uh, statutul societății reciprocității europene, societății mutuale europene. Dau cuvântul colegii noastre, Regina Bastos. E vorba de uh, un dosar, uh, unde suntem în procedură de asociere cu Comisia Jurii și Comisia Econ va da avizul său. Aveți cuvântul, doamna Bastos. Mulțumesc, doamna președinte. Acest uh, statut al societăților mutuale reprezintă un subiect care ne este foarte drag nouă. Noi, um, în prima etapă, am fost uh, comisie competentă pe fond și după aceea, într-o a doua etapă, comisia jurii uh, așa revendicat dreptul de a fi competentă pe fond, uh, iar noi am devenit comisia asociată. Noi eram, deci gata să facem un raport în calitate de comisie competentă pe fond. După aceea am fost cumva rest, uh, restricționați, dar asta nu ne împiedică să transmitem un mesaj foarte clar și anume că suntem de părere că a venit vremea să avem o inițiativă legislativă în ceea ce privește crearea unui statut european pentru societățile mutuale. Această necesitate uh, este deja istorică. Din 1992 cerem această măsură legislativă, deja deci 20 de ani, iar Comisia Europeană atunci a înaintat o propunere de, regula- de regulament care după aceea, în anul 2006, a, a fost retrasă, ceea ce deplângem. Uh, în acest proiect de aviz, principalele motive și principalul uh, accent pe care încercăm să-l punem se referă la nevoia de a uh, da acestor societăți mutuale instrumente juridice care să le înlesnească, să le simplifice existența în uh, contextul transfrontalier pe piața unică europeană. Noi, în unele state membre ale Uniunii Europene, uh, există o, o tradiție a acestor uh, societăți mutuale, în alte state nu există, trebuie să uh, spunem care sunt aceste state, de pildă Cipru, uh, Cehia, Estonia, Lituania și Slovacia nu există societăți, societăți mutuale, dar în Franța, în Portugalia, în Spania și în alte țări ale Uniunii Europene există o tradiție veche a acestor societăți mutuale s-a făcut un studiu uh, de către Comisia Europeană în care se arată că tradiția este atât de veche și de bine rădăcinată încât aceste societăți mutuale pot fi percepute ca strămoșii uh, statului nostru social, al modelului statului bunăstării, modelul nostru social la nivelul uh, securității sociale și protecției medicale. Iată de ce este foarte important ca aceste societăți mutuale să se bucure de o simplificare la nivel european care să le permită să joace un rol mai mare în, aceste, în această perioadă în care serviciile naționale de siguranță socială, securitate socială și serviciile de sănătate uh, se bazează pe, uh, pe uh, durabilitatea sa și uh, sustenabilitatea sa financiară. Este important ca aceste societăți mutuale care sunt specializate în grijile medicale sau protecția socială să aibă o sferă de aplicare și de acțiune mai amplă decât până acum și trebuie să aibă instrumente la dispoziție pentru a putea să acționeze pe baza unei platforme organizate și planificate la nivel european. Pentru a doream să vă dau uh, linii mari generale, aceste societăți mutuale oferă uh, um, oferă servicii medicale și de siguranță socială Uh, la 160 de milioane de cetățeni europeni și deci sunt foarte importante la nivelul locurilor de muncă pentru că angajează 35 de milioane de oameni, 150 de mii de oameni și uh, reprezintă 60% din uh, numărul companiilor din acest sector. Iată de ce sunt un element foarte important pe piața internă și internă, mă scuzați, și nu pot fi trecute cu vederea. Acest mesaj este cel pe care dorim să îl transmitem noi eh, prin eh, conținutul acestui eh, aviz. Este vorba de mesajul moment, că a venit momentul oportun pentru ca Comisia Europeană să mm, adopte legislație pentru ca aceste societăți mutuale să reușească să beneficieze de un cadru care să le permită să funcționeze eh, la nivel european. O să mă opresc aici. Vă stau la dispoziție eh, și aștept eh, observații din partea raportelor din umbră și nu numai. Eu pot să vă vorbesc despre calendarul prevăzut de Comisia Jurii și pentru această comisie. Iată de ce vă spun că avem pe 10 aprilie până la prânz. Acesta este termenul limită pentru amendamente. Acestea vor fi examinate pe 30-31 mai. Compromisurile vor fi examinate și raportul va fi adoptat în această comisie pe 10 iul, iunie și la jurii vom avea primul schimb de păreri fără documente pe 18 și 19 iunie examinarea raportului pe 9 sau 10 iunie. Amendamentele vor fi eh, înaintate până pe 11 septembrie și apoi pe 11-12 octombrie examinarea amendamentelor și votul eh, votul eh, și adoptarea, în, adoptarea acestui document în luna octombrie la juriu. Iată, acest este un subiect foarte important în această etapă a construcției europene. Vă mulțumesc. Madame Sipel, puis... Doamna Sipel, Sipel, după aceea doamna Harkin. Vă mulțumesc, doamnă președinte. De la bun început vreau să vă spun cât de importante sunt atât societatea, societățile mutuale europene, cât și statutul societăților mutuale europene din punctul de vedere al social, uh, socialiștilor și democraților europene. Acestea, aceste societăți, dată fiind uh, activitatea lor non-profit, reprezintă o bază a economiei noastre. Statutul european ar reuși să ofere acestor societăți mutuale care deja sunt active la nivel național să devină active la nivel european, transnațional și să contribuie astfel la creșterea europeană. Mi-ar plăcea să discut cu raportoarea pe marginea punctului 6. Sunt de acord că statele membre ar putea să fie înclinate să își scadă contribuția la asigurările sociale. Nu cred însă că societățile mutuale sunt cele care ar trebui să împiedice aceasta sau să acopere vacuumul astfel creat. Eu consider că statele membre sunt obligate să își asume responsabilitățile care le revin, iar societățile mutuale ar trebui pur și simplu să completeze eforturile uh, autorităților naționale. De asemenea, despre punctul 12 ar trebui să mai discutăm. Aici Uh, nu putem decât să spunem că societățile mutuale nu acumulează profit în sens economic, ci investesc orice fel de profit acumulat în activitățile proprii și tocmai de aceea sunt societățile mutuale atât de importante. Pornind de la aceste premise, socialiștii și democrații europeni resping orice propuneri care ar putea uh, uh, scădea libertatea uh, societăților mutuale și ar putea duce la o eventuală demutualizare a societăților mutuale. Nu știu ce se va întâmpla cu termenul de uh, depunerea amendamentului. Știu că, conform articolului 50 uh, din uh, regulamentul de procedură, suntem pur și simplu o comisie asociată pornind de la ca calendarul prezentat de dumneavoastră, consider că dezbaterea ar trebui să fie purtată de către comisie în absența raportului propriu-zis. Eu consider că lucrul acesta este inacceptabil, ar trebui să discutăm pe marginea textului pentru a avea astfel posibilitatea de a lua poziție vis-a-vis -vis de text. Deci asta vreau eu să vă întreb. Aș vrea dacă să aflu de la dumneavoastră dacă am putea de asemenea amenda uh, textul Comisiei Jurii. Vă mulțumesc. Doamna Harkin. Doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, doamne raportor, pentru acest aviz. În primul rând, vreau să vă spun că am ajuns mai târziu decât alții uh, pe acest dosar, dar uh, admir foarte mult activitatea societăților mutuale și îmi dau seama că se cere un, de, de ceva timp un statut pentru societățile mutuale, iar Comisia și-a retras ultima propunere, propunerea în 2006. Vreau să vă întreb, uh, iar aici cred că problema este Consiliul, corectați-mă dacă greșesc, dar vreau să vă întreb, S-a schimbat ceva de atunci? Am tras învățăminte de pe urma statutului cooperativelor libere care ar putea să ne ajute aici, fiindcă, după mine, acest domeniu este complex și mi-e teamă că, <coughs> uh, că acțiunile noastre uh, ar putea să aibă rol uh, invers. Într-adevăr, e important să simplificăm activitatea societăților mutuale, dar vreau să ne asigurăm că nu ajungem la consecințe negative nedorite și că nu îngreunăm lucrurile. Iată de ce revin la întrebarea ce învățăminte am tras de pe urma uh, Eh, celor eh, ce s-au întâmplat și cum putem face să simplificăm lucrurile pentru ca lucrurile să funcționeze, să funcționeze bine. Eh, la noi în țară instituțiile de credit financiare sunt foarte puternice, aceasta ar fi o problemă și spre deosebire de bănci, cu câteva excepții, nu au trebuit să fie salvate și s-au menținut pe picioarele lor în timpul crizei. Deci vă dați seama cât de importante sunt uh, dar cred că acum trebuie să folosească instrumentele solv- solvabilității, iar pentru organizațiile mutuale care primesc capital de la membri și nu dobândesc altfel, uh, s-ar putea să se dovedească a fi foarte greu să mențină aceste niveluri de furnizare de servicii și în același timp să fie competitive cu celelalte instituții financiare. Mă întreb dacă cumva în statut s-ar putea face prevederi în acest sens. Acesta este întrebarea mea. Nu-mi închipui cum s-ar putea, cum mi s-ar putea răspunde. Cum am spus, societățile mutare sunt mai rezistente și alți membri au spus acest lucru. Uh, ceea ce înseamnă că sunt și mai durabile. Iată de ce cred că trebuie într-adevăr să ne dăm o mână de ajutor. Revin însă la ce am spus uh, inițial, trebuie să ne dăm seama că acțiunile noastre trebuie în primul rând să fie de ajutor și nu invers. Sunt de acord cu faptul că nu uh, sunt eu una pentru uh, o știrbire a, a, a caracterului societăților mutuale. Nu știu dacă putem găsi răspunsul acolo, dar nu de documente pe care le-am citit. Am, am, am citit despre jurisprudența de la CEJ privind societățile mutuale și mă întreb dacă uh, nu cumva am putea trage învățăminte de acolo pentru a ne îndrepta uh, pe calea cea bună. Încă o dată vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare să cooperez cu doamna Bastos și cu ceilalți raportori din umbră pe marginea acestui dosar foarte interesant și sper eu o foarte folositor. Mulțumesc! Împărtășesc multe din cele spuse astăzi. Cred că acest dosar este extrem de important și uh, ce a spus doamna Harkin cu privire la învățămintele pe care trebuia să le tragem în momentul în care am adoptat uh, raportul Giggled cu privire la bilanțul statutului cooperativelor, uh, trebuie să fim atenți la asta, fiindcă știm că acest statut n-a fost folosit prea mult. Ar fi păcat uh, să nu tragem învățămintele acolo unde se, se poate. În același timp ne dăm seama că există foarte multe uh, legi europene, elemente de legislație europeană care au un impact foarte mare asupra multor sectoare, acolo unde societățile mutuale activează. Iată, deci că uh, activitatea noastră aici, munca noastră aici este cu atât mai importantă. Știu că societățile mutuale, după retragerea comis- propunerii comisiei de pe ordinea de zi a Consiliului pe motiv că era blocată, ar fi fost bine să se, să se încerce colaborarea pentru întocmirea unui, punerea bazelor unui statut european și cred că înainte de a ne pronunța asupra acestui raport ar fi bine să avem, să organizăm o audiere cu părțile implicate. Înțeleg uh, că vreți să grăbiți lucrurile, calendarul este foarte strâns, dar uh, trebuie să să fim, uh, să fim noi atât de rapizi dacă comisia jurii nu se grăbește deloc. Noi să mergem în galop. Avem adoptarea pe 6 noiembrie, am înțeles aici, ceea ce înseamnă că ajungem în plenară în luna ianuarie. Am înțeles că se așteaptă o inițiativă din partea Comisiei la finele anului, să nu spuneți dacă greșesc. Ați putea să ne, să ne faceți unele lămuriri privire la calendar. Noi am înțeles foarte bine că nu trebuie să pierdem avansul pe care l-am obținut prin studiile pe care le-am, le-am uh, realizat noi, uh, e vorba de studiu a calității, studia calității, dar dacă ne grăbim, atunci o să impunem lucruri pe care societățile mutuale nu și le doresc. Și știi că, știți că atunci când vi se impun lucruri din exterior, nu fac uh, niciun fel de aluzie la vreun stat membru, lucrurile nu sunt uh, atât de eficiente pe cât ar putea fi. Nu vreau să ajungem acolo. Deci poate am putea să mai discutăm despre asta. Uh, și să, ce părere aveți despre o audiere și să vedem cum, cum ne modificăm puțin calendarul. Dar înainte de a mai vorbi despre asta, dau cuvântul comisiei pentru a ne spune cum stau lucrurile în ceea ce privește inițiativele sale în domeniul uh, societăților mutuale, la nivel de formă, conținut și calendar. Eh, eh, este adevărat că Comisia din uh, octombrie a dorit să financeze un studiu prevăzut deja în uh, comunicarea sa privind inițiativă privind antreprenoriatul uh, social a dorit să financeze așadar un uh, studiu pentru uh, a stabili care este stadiul actual al societăților mutuale în Europa. E vorba de o examinare a tuturor obstacolelor cu care se confruntă cooperativele atunci când doresc să se extindă dincolo de frontiere. Rezultatele acestui studiu sunt așteptate la sfârșitul lunii noiembrie în acest an. Nu știu dacă calendarul dumneavoastră coincide cu al nostru, însă ar fi bine să aveți în vedere această dată. Oricum, aș dori să semnalez faptul că ă, ideea din regulament este foarte dragă ă, Comisiei, însă la discuțiile precedente din Consiliu cu privire la propunerea de regulament din, de la începutul anilor 90 am avut ă, probleme pentru că, așa cum se spune în raport, forma juridică a societăților mutuale nu există în toate statele, ceea ce creează dificultăți suplimentare cu privire la negocierile uh, în Consiliu. Oricum, trebuie să ținem cont de rezultatele slabe în uh, ceea ce privește utilizarea statutului cooperative europene. Am avut numai 24 de cooperative europene până în momentul de față și trebuie să luăm în considerare rezultatele unei consultări publice uh, pe care Direcția Generală uh, Achiziții Publice a uh, lansat-o în ceea ce privește viitorul și dreptul societăților. Una dintre întrebări se referă la forma societăților europene, iar întrebarea cere părere în legătură cu fezabilitatea și necesitatea la nivelul acestor uh, societăți europene. Deci au existat uh, uh, astfel de inițiative și niciun demers nu va fi făcut până când nu vor fi făcute publice rezultatele acestei consultări publice. Desigur, Există și uh, propunerea Fundației Europene aflată în Parlamentul European și în Consiliu. Trebuie să vedem care va fi acceptarea și receptarea acestei propuneri uh, de statele membre, pentru că vreau să vă semnalez faptul că atunci când în 2006 Comisia a hotărât să retragă propunerea uh, pentru mutualitatea și asocierea europeană, numai două state membre, Belgia și Franța, s-au opus. Toate celelalte au fost de acord. Și de asemenea semnalez uh, faptul că toate aceste regulamente trebuie adoptate în unanimitate. Este o hotărâre a Curții de Justiție. Iată așadar dificultățile care se află nu la nivelul comisiei care poate să facă propuneri, ci care se situează uh, la nivelul Consiliului. Uh, aș vrea să vă uh, semnalez și faptul că inițiativa privind antreprenoriatul social prevede finanțarea unui studiu în ceea ce privește demutualizarea. Asta înseamnă menținerea fondului uh, societăților mutuale în caz de Uh, conversiune a societăților mutuale, ceea ce s-a întâmplat în Regatul Unit uh, în, uh, cu 15 ani în urmă. Dacă se transformă în societăți anonime, trebuie văzut ce se întâmplă în Europa atunci când e vorba de protecția uh, patrimoniului activelor acumulate uh, de-a lungul anului. Uh, anului. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc. Cred că obiectivul nostru este ca Parlamentul European, în urma studiului pe care l-am finanțat, să poată să alimenteze lucrările Comisiei Europene, astfel încât aceasta să finalizeze uh, inițiativa legislativă. Cred că obiectivul de a discuta în plenară până la sfârșitul anului mi se pare un obiectiv uh, bun. Aș vrea să verific însă cu raportorul nostru dacă nu putem să includem în uh, calendarul nostru un uh, termen de depunere a amendamentelor ceva mai lung care să permită tuturor să analizeze lucrurile mai aprofundat dacă raportorii din umbră sunt de acord cu acest lucru, apoi să uh, facem și o audiere prin, în ceea ce privește statutul întreprinderilor societăților mutuale, competențele lor, sănătate și problemele sociale, să uh, invităm uh, uh persoane pentru a răspunde întrebărilor uh, comisiei. Uh, faptul că în unele țări nu există un statut al acestor întreprinderi mutuale, apoi uh, jurisprudența Curții de Justiție. Doamna raportor. Obrigada, Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc colegilor uh, raportori din umbră, Sibel uh, și doamne Arkin pentru contribuțiile și observațiile din acest prim uh, schimb de păreri. Mulțumesc și Comisiei Europene pentru uh, faptul că a făcut o trecere revistă istorică și juridică și mulțumesc pentru informațiile cu privire la um, studiul cerut privind uh, antreprenatul social și, stat, și, și um, situația societăților mutuale. În ceea ce privește caracterul complementar al acestor societăți mutuale, e bine, acest caracter complementar uh, se dorește a fi sporit uh, prin acest proiect de aviz, fără să renunțăm la chestiunea sistemelor publice uh, de securitate socială sau sănătate, care sunt foarte importante în acest subiect, în cadrul acestui dosar la nivel național. Chestiunea importantă este să creăm uh, încă un organism care să contribuie la, la durabilitatea acestor sisteme, să uh, le permitem să funcționeze la nivel european uh, la un nivel mai organizat, mai bine organizat și transfrontalier. Bineînțeles, principalul obiectiv nu este rentabilitatea, dar, bineînțeles, rentabilitatea nu poate să fie percepută ca o, chestiune atât de rea. E vorba de rentabilitatea, uh, profitabilitatea acestor uh, societăți mutuale care au uh, ca, care au ca obiectiv și oferirea de profit asociațiilor. Iar acest lucru trebuie să fie ținut, să fie luat în seamă. Noi uh, suntem uh, precauți și acest lucru a fost, trebuie să fim precauți, așa cum a spus uh, doamna Harkin, trebuie să fim foarte precauți pentru a nu avea, pentru a, avea, pentru a ne asigura că avem o opoziție care să favorizeze o inițiativă legislativă care să nu aibă un rol invers negativ. Aceasta este principala noastră îngrijorare, bineînțeles, pentru că uh, știm care a fost traseul istoric de acum 20 de ani aceste societăți și uh, revendicările noastre de a avea un statut armonizat la nivel european, uh, acestea au avut de suferit și iată, acum suntem foarte foarte prudenți și trebuie să cântărim bine lucrurile, să chipzuim bine, uh, să vedem ce învățăminte tragem din trecut, mai ales cu statutul cooperativelor și uh, problemele care ar putea apărea la nivelul Consiliului dacă, dacă uh, suntem prea avangardiști sau prea uh, inflexibil. Fără îndoială, istoria ne arată că uh, aceste societăți mutuale sunt mai rezistente și mai durabile. Iar uh, dat fiindcă unele state membre avem uh, această dovadă empirică pe care ne-a dat-o experiența, timpul, uh, cred că acest trecut, această dovadă istorică poate să reprezinte un element favorabil pe viitor adoptării și uh, acceptării din partea statelor membre care nu au o tradiție veche a uh, societăților mutuale poate să fie un mod de a găsi o altă cale, de a folosi un alt instrument pentru a atinge obiectivele solidarității și justiției sociale ceea ce reprezintă în același timp uh, scopul acestor uh, societăți mutuale și uh, a revendicărilor noastre ale unui statut european. Doamna președinte, dumneavoastră ați vorbit despre o posibilă audiere uh, la această comisie. O idee foarte importantă. Este foarte important să ne întâlnim cu principalii actori la nivel european, la nivelul statelor membre și să discutăm conținutul acestei uh, inițiative legislative pe care o sprijinim noi acum și este foarte important să vedem care este experiența statelor membre. Este cu atât mai util cu cât putem să le demonstrăm colegilor care au nevoie să fie convinși că aceste societăți mutuale au multe virtuți și cred că este întru totul util, util, utilă această idee, deci eu sunt pentru organizarea acestei audieri, așa cum sunt și pentru modificarea calendarului Consiliului putem să mai, uh, cum am spus, uh, putem să mai prelungim calendarul, putem să înlesnim lucrurile pentru comisia uh, pentru comisia noastră, pentru că, iată, și acesta poate să, poate să fie sistemul nostru de măsurare pentru a ne stabili și noi calendarul. Nu trebuie să a, nu trebuie să Putem să, să prelungim, deci, după data 10 aprilie, putem să adoptăm uh, raportul în, a, în comisie pentru a reuși să includem și rezultatele studiului pe care l-am uh, cerut privind aceste societăți mutuale și, în același timp, putem să ne modificăm uh, textul în funcție de conținutul uh, documentului de la juri. Iată de ce cred că se poate face. Sigur, nu e nicio problemă să modificăm calendarul. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dat fiind că proiectul de aviz al Comisiei Jurii a, vine în luna iunie. Deja jurii discută proiectul de raport, examinează acest proiect de raport pe 90 iulie. Dacă Comisia Jurii respectă acest calendar, putem noi să organizăm în luna iunie, pe 20-21 iunie, o audiere și termenul uh, pentru depunerea amendamentelor o să fie 11 Uh, iulie, după ce se va examina la jury, dar noi avem textul deja, îl veți avea disponibil deja de ceva timp. Vom examina amendamentele pe data de 6 sau 18 septembrie și votăm pe 8 sau 9 octombrie. Vă convine, doamnă raportor? Bun, foarte bine. O să informăm pe coordonatori, dar nu cred că o să fie vreo problemă iată, se, se întunecă. Am, am tras draperiile, dar uh, zâmbiți, fiindcă așa veți arăta mult mai bine în fotografii. Avem lumina care ne trebuie și am terminat, deci, cu um, această parte a lucrurilor noastre. S uh, vă propun să ne întâlnim în număr mare pen, la o, pentru un schimb de păreri important la solicitarea uh, Uh, președinției grupului, care a avut o inițiativă foarte utilă, dar fiindcă la ora 17 ne întâlnim la într cadrul unei reuniuni comune cu Econ uh, pentru un schimb de păreri privind criza economică și socială în Grecia. Ne întâlnim acolo și cu reprezentanții Troicăi. Deci ne întâlnim la orele 17 la sala, în sala 2Q2.